Titlul va fi publicat în procesul verbal al acestei sesiuni. Vă informez că miercuri, împreună cu președintele Consiliului, voi semna patru acte adoptate în temeiul procedurii legislative ordinare. În conformitate cu articolul 7